PP-ul și SID-ul au niște cereri de uh, numire la Comisia Libe, doamna Edith Bauer și delegația de relații cu domnul Costello. Nu. Nomi aceste nominalizări, aceste numiri sunt aprobate. Trecem acum la uh, punctul pedapsa cu moartea în Belarus, uh, cazul lui Dimitri Canavalau și domnul Cavaliu. Domnul Potacevici, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. În această Uh, Camera a vorbit de multe ori despre situația politică în Belarusia și au fost adoptate o serie de rezoluții. Astăzi ne vom concentra asupra unui aspect cât se poate de tragic al realităților din uh, Belarus. Uh, Pedapsa cu moartea impusă în această țară. Doi două persoane care se presupune că au comis un atac cu bombă în metroul uh, din Misc au fost uh, condamnate la uh, moarte. Avem motive să credem uh, că acest că proces nu a fost corect și cerem suspendarea pedepsei cu moartea și introducerea unui moratoriu general în executarea pedepsei cu moartea. Cerem de asemenea uh, autorităților din uh, Belarus să înceteze hărțuirea uh, perso persoanelor din societatea din Belarus și a celor care aparțin la ONG-uri. Mulțumesc. Domnul Nigalski, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După cum ați auzit deja, nu suntem cei care hotărăsc cine este vinovat și cine nu. Însă, în procesul de clarificare a ceea ce s-a întâmplat în cazul atacurilor la metrou, este clar că o serie de mărturii au fost obținute forțat, prin tortură deci nu avem noi rolul să judecăm dacă cineva este vinovat sau nu. Nu noi trebuie să spunem dacă este bine sau nu să se aplice pedepsa capitală. Vorbim acum despre o opoziție clară, despre o respingere a, în aceste cazuri a pedepsei cu moartea, fiindcă uh, după părerea noastră, întotdeauna trebuie să ne opunem acestui gen de pedeapsă capitală. Nu este altceva decât un element de luptă în societăți totalitare. Mulțumesc, domnule Migalski. Urmează doamna Geringa de Edinburgh, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut am adoptat patru rezoluții pe subiectul hărțuirea evenimentelor, acțiunilor uh, celor care protejează drepturile fundamentale. Am discutat despre cazul lui uh, Canevalu și Cavaliu, care sunt considerați uh, a fi vinovați de atentatele teroriste. Multe fapte și multe probe vorbesc împotriva acestei, acestui proces apărătorii drepturilor umane au informat cu regularitate opinia publică despre modul în care au fost luate depozițiile prin tortură. Belarusul este singura țară din Europa care impune în continuare pedeapsa capitală. Apelez încă o dată în numele acestor doi bărbați condamnați, a căror uh, vină, a căror culpă este încă neclară, uh, și a căror condamnare ar putea să, duce, să ducă la uh, moartea acestora. Uh, apelez la dumneavoastră pentru a opri aceste acțiuni și cred că nu ar trebui să ne facem vinovați de directa finanțare a regimului de la Belarus. Mulțumesc, doamna Geringer de Edinburgh. Urmează doamna Loch Biller, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. La nivel internațional, aplicarea pedepsei capitale este folosită tot mai puțin, însă guvernul de la Belarus nu renunță la această practică. Președintele Lukashenko subliniază de multe ori că țara sa ține de Europa, însă cred că nu se poate să acceptăm ca pedepsa capitală să fie aplicată în continuare și acest lucru să fie acceptat în contextul valorilor fundamentale europene. Foarte multe persoane au murit în ultimii doi ani, cel puțin patru oameni au fost executați în ultimii doi ani în urma aplicării uh, pedepsei capitale în baza legislației din Belarus, uh, nici măcar uh, membrii familiei nu află înainte de executare când se va întâmpla aceasta. De asemenea, cadavrul nu este predat, ci este îngropat într-un loc necunoscut. Cei doi, uh, Canavalu și Cavaliu, vor fi și ei executați, chiar dacă sentințele au fost date pe baze neclare. Nu se ține cont de statul de drept, nu se ține cont de faptul că măr- mărturia lui uh, Cavaliu a fost uh, obținută prin tortură. Comunitatea internațională trebuie să ia poziție, trebuie să facă în continuare presiune în mod intensificat asupra guvernului din Belarus. Iar prin această rezoluție sper să reușim să eliminăm această executare a pedepsei capitale și să impunem un moratoriu. Până la urmă, poate vom reuși să eliminăm întru totul pedepsa capitală din această țară. Vă mulțumesc! Lohpilar. Mulțumesc, doamne Lohpiller. Urmează domnul Mastalca, un minut și jumătate pane Každý z nás zná... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cu toții cunoaștem care este valoarea uh, vieții oamenilor. Eu, în calitate de doctor, cunosc această valoare în mod deosebit. Discutăm aici despre o propunere de rezoluție cu privire la sentința cu pedepse capitale în cazul Canavalu și Cavaliu și aducem acest uh, lucru în legătură cu eliminarea pedepsei capitale din Belarus. Care sunt faptele? Pedepsa capitală este un instrument deosebit care este folosit în continuare în codul penal uh, din Belarus pentru uh, infracțiunile deosebit de grave. Pedepsa capitală este susținută în continuare de la cei de la Belarus. S-a, s-a anunțat că va exista un moratoriu, însă nu se întâmplă în continuare acest lucru. Condamnații au avut posibilitatea să vorbească cu președintele. Unul dintre ei a făcut acest lucru, celălalt nu. Atacul terorist de la metroul din Minsk nu a fost uh, anchetat numai de serviciile speciale din uh, Belarus, ci și de Interpol, prin reprezentanți uh, ai uh, Israelului, um, Statelor Unite, Marii Britanii. Este vorba despre un act terorist și au murit 15 persoane. Acestea sunt faptele. Așa s-a întâmplat atunci, ca și în cazul atentatului din 11 septembrie. Noi nu vrem ca uh, viața unor oameni să fie încheiată în acest fel dacă avem dubii în ceea ce privește procesul. Și și trebuie să solicităm de la autoritățile din Belarus să mai analizeze odată dovezile și de asemenea și modul în care s-a desfășurat procesul poate că am putea să obținem un succes și anume să reușim să suspendăm această pedeapsă capitală. Acest lucru trebuie să se întâmple și aici și în Japonia și sunt absolut convinsă că trebuie să solicităm un moratoriu la această pedepse capitale sau cel puțin o suspendare a pedepsei capitale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mastalca. Urmează domnul Gerbrandi. Un minut. Domnule președinte, și eu doresc uh, să mă alătur celorlalți care au uh, cerut suspendarea pedepsei cu moartea în Belarus. Belarus a, a aplicat pedepsa cu moartea de 400 de ori în ultimii 9 ani și auzim tot mai mult de uh, persoane care zac în închisoare uh, fără să le, să le se dovedească uh, faptele. Acest lucru este adevărat și uh, în cazul celor doi. Cred că noi suntem cu toții de acord uh, că trebuie să punem capăt acestei atitudini. Mulțumesc, domnule Garbrandi. Și acum, în numele grupurilor, domnul Stasni, un minut. Like many. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt preocupat de denaturarea drepturilor omului, democrației și statului de drept în Belarus. Există cazuri de tortură, condiții inumane pentru prizonieri, prizonieri politici care sunt uh, închiși după alegerile prezidențiale. Trebuie să abordăm acest caz al celor doi tineri care au fost condamnați la moarte și a căror um, închidere, proces și sentință uh, au fost uh, presărate de uh, tortură, tratament injust, dreptul la un proces echitabil și transparență trebuie să fie pus în aplicare. Trebuie să continuăm sancțiunile economice și înghețarea activelor pentru Lukashenko și oamenii săi, precum și solicitarea din partea uh, Parlamentului European și a rezoluției Senatului Statelor Unite să uh, se izoleze campionatul care va avea loc în Belarus și altfel, uh, astfel vom putea contribui la îmbunătățirea situației din Belarus. Mulțumesc, domnule Stasni. Urmează domnul Paleckis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată. Aș dori să îmi exprim condoleanțele membrilor, familiilor, celor victimelor de la, din atacurile teroriste. Nu, trebuie, nu putem să nu condamnăm aceste atacuri și solicit autorităților uh, să asculte vocea unanimă a Parlamentului European și să continue investigațiile cuprinzătoare și abia apoi să dea o sentință finală. De aceea noi solicităm revocarea pedepsei cu moartea pentru Canavalu și Cavaliu, pentru că trebuie să existe probe corecte și un proces corect. Belarusia folosește această pedeapsă cu moartea, însă acest caz ne arată încă o dată că este vorba despre un anumit tip de manipulare, nu de justiție. Și dacă autoritățile vor uh, duce la bun sfârșit această hotărâre, atunci suspiciunile care planează asupra acestui atac terorist vor fi și mai mari. Sper ca și partenerii din Est să facă uh, presiune asupra Belarusului pentru ca această pedeapsă să fie suspendată. Mulțumesc, uh, domnule Paleschis. Urmează doamna Ieten Meichi, pe care însă nu o văd în sală, de aceea îi dau cuvântul domnului Cernețchi. Un minut. Micro. Szanowni Państwo, z całą pewnością Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Președintele Lukashenko care este foarte uh, dornic uh, uh, să fie fotografiat atunci când patinează sau când joacă hockey, ar regreta probabil foarte mult dacă campionatele mondiale de uh, hockey ar fi anulate. Așa încât ar trebui să punem presiuni asupra lui Lukashenko și în această privință. Este foarte bine că vorbim astăzi despre uh, Belarus. Este un subiect care tot revine în discuție și astăzi trebuie să arătăm foarte clar că utilizarea unor astfel de instrumente, cum ar fi pedapsa capitală, Uh, este inacceptabil. Dacă pedapsa capitală este impusă oriunde, trebuie să protestăm împotriva acesteia. Președintele, mulțumesc, domnule Cearneschi. Domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul uh, este ultimul stat din Europa care aplică în continuare pedepsa capitală și o și execută, chiar dacă există o petiție a 50.000 de oameni care a, uh, a fost semnată de către aceștia pentru suspendarea acestei pedepse în Belarus. În ceea ce privește atentatele cu bombă din 11 aprilie de la Minsk, atentate tragice, uh, Uh, în urma acestora, Dimitri Canavaliu și Vladislav Cavaliu, au, uh, acestora le-a fost aplicată pedepsa cu moartea. Însă, Chiar dacă acest atac terorist trebuie condamnat, răspunsul la acesta nu poate să fie pedeapsa cu moartea, iar uh, lumea civilizată, vestul, dorește să se distanțeze de tradițiile uh, africane și asiatice, pentru că moartea nu poate fi prezentată ca ceva corect. Și citesc apelul uh, unei comisii uh, din Belarus, căreia i s-a cerut să suspende această pedeapsă capitală. Mulțumesc. Urmează acum uh, oratorii în nume individual, domnul Kaczmarek. Bun. Sprawa, którą się zajmujemy jest... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Astăzi vorbim despre un exemplu concret al riscurilor care sunt legate de existența pedepsei cu moartea încă în Europa. Nu știu care ar fi fost motivele celor doi pentru acest atac, dar oricum știu că pedeapsa cu moartea este inumană și irreversibilă. În Belarus se execută o astfel de pedeapsă capitală, se pune în aplicare. Există un articol 195 în codul civil care spune că corpul persoanei care a fost executate în urma aplicării pedepsei cu moartea nu este dat familiei. Singura posibilitate pentru cei doi este să obțină clemență din partea președintelui Lukashenko, la care facem apel pentru uh, aceste două persoane. Este un om rău, dar iată are ocazia să facă ceva bun. Mulțumesc, Kaczmarek. Repo, un minut. Eh, arvoisa puhemies, <clears throat> valko suoritetaan yhä kuolemantuomioita. Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul utilizează în continuare pedeapsa capitală, singura ă, țară din Europa care face acest lucru. Curtea uh, din uh, Belarus a hotărât să-i condamne la moarte pe cei doi, uh, cele două persoane implicate în atentatul din 2010. Uh, Acest lucru nu poate decât să ne mulțumească populația civilă. Procesul nu s-a desfășurat în mod echitabil. Închisorile din Belarus sunt pline de deținuți politici indiferent uh, de modul în care se aplică, se execută pedapsa cu moartea, aceasta este uh, inumană. Comisia ar trebui să aibă în vedere impunerea unor sancțiuni uh, Belarusului. Trebuie să veghem astfel încât cetățenii din Belarus să nu sufere. Ar trebui să susținem populația din această țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Repo. Urmează doamna Oiuland un minut. Domnule președinte, aplicarea pedepsei capitale, în esență, nu respectă drepturile fundamentale ale omului. Dacă Placeslav Kovaliov și Dimitri Canavalu uh, sunt vinovați de crimele pe care le-au comis, atunci trebuie să primească o sentință proporțională, dar nu trebuie să fie executați solicităm președintelui Lukashenko să îi um, scutească de pedeapsă pe cei doi și să publice un moratoriu pe toate execuțiile și pedepsele capitale și chiar să elimine pedeapsa cu moartea din întreaga țară. Este de neacceptat că în secolul 21 avem în Europa o țară care aplică pedepse care țin de evul mediu și uh, Belarusul trebuie să treacă de la autocrația uh, bizantină la democrația modernă. Președintele Lukashenko își cam pierde prietenii și ar trebui să ne ia uh, părerea în serios. Mulțumesc, domnule Oiuland. Urmează domnul Kaminski un minut. Szanowni Państwo, Domnilor și domnilor, politicienii sunt, în calitate de politician și de ființă umană, am dubii în ceea ce privește executarea pedepsei capitale. Inițial am fost în favoarea acesteia, însă în prezent sunt tot mai mult uh, dispus să accept că cei care semnează pedepsa cu moartea sunt inumani. Acesta este doar un aspect al dezbaterii, dar mai există și un alt aspect, pentru că noi nu vorbim numai, ci nu ne exprimăm numai împotriva pedepsei capitale în sine, ci și împotriva sistemului politic nedemocratic. Niciodată nu înțelegem dacă cineva este ales dintr-o uh, mare masă și uh, executat din motive politice, pentru că regimul poate să uh, influențeze opinia opiniei publice și de aceea facem apel la președintele Lukashenko de a da dovadă de clemență domnule Kaminski. domnul un minut. domnule președinte. Belarusul a devenit ultima țară autoritară din Europa și este inacceptabil și periculos ca această țară să continue să aplice pedeapsa cu moartea. Președintele Lukashenko a spus că atunci când ia deciziile, ascultă poporul. A ascultat oare și vocea celor 250.000 de oameni care au semnat o petiție pentru abolirea pedepsei cu moartea în Belarus, din Belarus? Condamnarea celor doi a fost însoțită de îndoieli, de suspiciuni de utilizare a torturii în interogatorii. Aceste Uh, persoane nu au fost dovedite vinovate 100%. De aceea s-a cerut și trebuie să cerem președintelui Lukashenko să impună un moratoriu asupra pedepsei uh, cu moartea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan. Urmează domnul Bilan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Caracterul arbitrar al sentinței de la Minsk a fost întâmpinat cu reacții dure în întreaga Europa. Dovezile, așa numitele dovezi prezentate de procuratură, au dat naștere la foarte multe suspiciuni. Apelurile la clemență nu au primit până acum vreun răspuns Atacurile teroriste, într-adevăr, trebuie să fie condamnate ferm. Atacurile de la metroul din Minsk trebuie să fie condamnate, însă trebuie să se facă o anchetă foarte atentă în urma unor astfel de atacuri și de aceea cerem autoritățile din Belarus să facă o astfel de anchetă detaliată și să respecte standardele care se aplică la nivel mondial în acest sens. Pedepsa cu moartea prin împușcare este cea care se aplică acestor două persoane și care ne amintește de perioada stalinistă. Belarusul trebuie să-și respecte obligațiile din legislația internațională. Mulțumesc. Colege Pilan. Mulțumesc, domnule Pilan. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Îmi pare rău să spun că sunt foarte mulți cei care doresc să ia cuvântul, dar uh, doamna Esaia este prima care va, o va face. Cavalionia, canavala tuomi. Domnule președinte, Canavalau și Cavaliu au fost uh, condamnați la moarte pentru un atac terorist. Totuși, procesul nu a respectat uh, uh normele. Observatorii și militanții pentru drepturile omului au spus că au fost multe dovezi uh, fabricate și singura modalitate de a obține o modificare a acestei uh, uh, sentințe este ca familiile să ceară amnistia președintelui. Și dacă acești oameni nu sunt amnistiați de președinte, vor fi executați. Uh, Președintele Schulz a cerut uh, președintele Lukashenko să elibereze pe cei doi și să se anuleze pedapsa uh, la moarte. Mulțumesc. Urmează domnul Șogo un minut. Köszönöm, elnök úr. Fehér Oroszország ma messze áll. Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul este foarte departe în prezent de valorile comunității democratice. Acest lucru se observă din sistemul juridic, din modul în care este tratată opoziția și din modul în care este aplicată în continuare pedeapsa capitală. Consiliul la sfârșitul lui ianuarie a discutat și a decis uh, despre introducerea de noi sancțiuni. Efectul este uh, însă restrâns și președintele Lukashenko nu dorește să schimbe încă nimic. Cu ajutorul opoziției s-ar putea implica niște uh, modificări și ar fi bine ca comunitatea să se implice și să nu uh, le permită acestora să continue cu această practică, pentru că nu trebuie să-și pierdă speranța cetățenii de acolo. Noi, în calitate de Uniune Europeană, trebuie să facem cât mai mulți pași, astfel încât uh, cei din Belarus să poată spune ce se întâmplă acolo și noi trebuie să spunem că în Europa secolului 21 este nedemn ce se întâmplă în Belarus. Mulțumesc, domnule Șogor. Urmează domnul Galer. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate din acest Parlament este în esență împotriva pedepsei capitale. De aceea solicităm suspendarea acestor sentințe. Însă regimul, din păcate, ne arată că um, această procedură este în continuare agreată și ea nu corespunde statului de drept. Pe de altă parte, Uh, se pare că este vorba despre profesioniști care au uh, fost implicați în acel atac. Și când ne uh, gândim la profesioniști, ne gândim mai degrabă la serviciile secrete decât la populație. Eu nu doresc să solicit numai uh, suspendarea pedepsei capitale, ci cred că ar trebui să ne gândim și la alte sancțiuni împotriva regimului. Și anumiți colegi au făcut deja această propunere și anume să ne gândim în mod serios dacă campionatul mondial din 2014, campionatul mondial de hockey, nu ar trebui să fie strămutat din această țară și în felul acesta să ne asigurăm că un proiect de prestigiu nu va mai fi la dispoziția președintelui astfel încât uh, să se continue cu aceste practici. Mulțumesc! Galo. Mulțumesc, domnule Galer. Urmează domnul Kelly un minut. Mulțumesc, domnule președinte. s a menționat aici că belarusul este singura țară din europa care aplică pedeapsa cu moartea ca formă de Uh, pedeapsă împotriva criminalilor. Din 1991 au fost executate 400 de persoane în acest fel, doar 50 sau chiar mai puțin în ultimii 10 ani. Asta ne-ar arăta că există o modificare de atitudine, lucru pe care l-am apreciat. Evident, ne dorim cu toții să se elimine de, de, în totalitate pedeapsa capitală. În ceea ce privește acești doi domni, dacă sunt cu adevărat vinovați de crimele au, și anume bombardarea, plasarea de bombe și uciderea a 50 de persoane, uh, trebuie să fie uh, pedepsiți, dar pedepsa trebuie să fie comutată pe viață. Însă, mărturile au fost obținute prin tortură și nu așa se face justiție, așa că suntem uh, îndreptățiți să cerem acest lucru din partea președintelui Lukashenko. Mulțumesc. Colegii Kelly. Mulțumesc, domnule Kelly. Urmează doamna Corola un minut. Puhemies valko venäjä on euroopan ainut maa jossa kuolemantuomio on edelleen Belarusul este singura țară din Europa care încă aplică pedepsa cu moartea. Execuția este un secret de stat, fără ca persoanele apropiate, rudele, să cunoască data și locul. Familia nu știe nimic. Cei doi uh, condamnați uh, în uh, martie sunt bănuiți a fi comis un delict grav însă toate probele au fost distruse. Procesul nu a fost just, nu a fost echitabil. Uniunea Europeană și Belarusul nu pot să progreseze în relațiile lor fără ca Belarusul să facă pași către democrație și uh, statul de drept. A venit momentul ca această țară să-și alinieze legislația cu dreptul internațional și să existe un proces uh, juridic just și echitabil. Mulțumesc, domnule Corula. În final, domnul Hornstein. Dziękuję, panie przewodniczący Wiele mówiliśmy dzisiaj o tym. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe astăzi referitoare la pedepsa capitală și anume că aceasta este inacceptabilă. Și indiferent dacă societatea este pentru sau împotriva pedepsei capitale, executarea acestei pedepse este reprobabilă. Până și domnul Kaminski s-a răzgândit în ceea ce privește pedepsa capitală. Atrocitățile care au fost comise în Belarus ar trebui să ne facă să acționăm foarte rapid, să înghețăm active, să anulăm campionatul mondial de hockey, să luăm acele măsuri care ar putea să ducă cu adevărat la respectarea drepturilor omului în Republica Belarusului. Mulțumesc, doamna Thun Hohenstein. Cu aceasta, procedura Catch the Eye se încheie și în finalul dezbaterii dau cuvântul domnului Barnier. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați diversitatea și numărul mare al intervențiilor dumneavoastră, vehemența și sinceritatea care rese din ele dovedesc emoția pe care o resimte adunarea Parlamentului din toate punctele de vedere după aceste două condamnări la moarte ale domnului Canavalau și a domnului Cavaliu. Aș vrea în numele în alte reprezentante, vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Catherine Ashton, să spun că suntem și noi preocupați profund de aceste două condamnări. Domnul Canavalau și domnul Cavaliu au fost condamnați la moarte de către Curtea Supremă din Belarus pe 30 noiembrie anul trecut pentru uh, presupusa lor implicare în atacul de la metroul din Belarus, din Minsk, care a dus la 15 morți, mulți răniți, precum și atacurilor din 2005 și 2008. Condamnăm ferm orice act de terorism împreună cu un alta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei, doamna Ashton, dar regretăm această dublă condamnare la moarte lucru care a reieșit și din uh, comunicatul doamnei Ashton, care a fost publicat foarte clar și ferm pe 1 decembrie 2011. Uniunea Europeană se opune utilizării pedepsei cu moartea în toate cazurile, indiferent de crimele care au fost comise. Uniunea Europeană consideră că pedepsa cu moartea este o sancțiune crudă și inumană Pedepsa cu moartea nu duce la uh, eliminarea comportamentelor criminale și reprezintă o negație a demnității umane și a integrității care este inacceptabilă. De aceea uh, facem eforturi pentru eliminarea pedepsei cu moartea la nivel mondial și în cadrul Uniunii Europene am hotărât abolirea completă a acesteia. Împreună cu Catherine Ashton solicităm constant autorităților din Belarus să nu treacă la executarea domnului Can- Canavalau și domnului Cavalio și să um, anuleze condamnarea lor la moarte. Belarusul, cum s-a spus și aici, rămâne singura țară de pe continentul european care aplică pedepsa capitală și am solicitat introducerea unui moratoriu privind pedepsa cu moartea ca prim pas către abolirea acesteia. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. În încheierea dezbaterii au fost înaintate șase propuneri de rezoluție. Cu aceasta dezbaterea este încheiată, iar votul va avea loc după dezbaterile din această după amiază. Urmează acum dezbaterea referitoare la evoluțiile recente din Egipt și voi da cuvântul mai întâi autorilor. Trei minute și jumătate, mai întâi domnul Belder.